regulamentele. Comisia Juri, în reuniunea sa din data de 19 iunie, a procedat la verificarea puterilor um, și competențelor domnilor Thierry Cornier și Patricia Lalonde și, în unanimitate, a propus validarea mandatelor acestor colegi, începând cu data de 18 mai 2017. Se împotrivește cineva? Mandatele sunt de aceea